So, uh, dear, dear colleagues, uh, unfortunately our guest is a little bit late. Este destul de târziu. Vă imaginați că dacă ar fi depins totul de mine, am fi început la timp. Dar uh, oaspetele nostru se află la intrare acum și cred că va trebui să mai așteptăm 6-7 uh, minute și vom vedea dacă ajunge la timp. Pe de altă parte, timpul de intervenție este limitat până la orele 15.30, dar mai dispuneți, iată, de 5 minute, fie pentru a sta de vorbă colegii, pentru a fuma, dar vă rog nu în încăpere, sau pentru a bea cafea. Okay, dear colleagues, let's start. I'm glad uh, that Putem începe. Mă bucur că domnul Kituki, secretar general al UNCTAD, este prezent în sală. Bun venit! Este o plăcere să uh, vă avem în mijlocul nostru. Iar noi vom discuta despre uh, raportul pentru uh, Comerț și dezvoltare în 2018. Este o discuție care este organizată de către cele două comisii DEVE și INTA, iar uh, în stânga mea se află și Miria pe capere uh, împreună cu domnia sa vom conduce această dezbatere. Secretarul general va prezenta concluziile principale ale raportului UNCTAD. Este vorba despre putere, platforme și uh, comerț. Sunt aspecte care ne interesează și uh, vrem să aflăm cum poate să profite comerțul, de condițiile de uh, muncă, de libera circulație a mărfurilor. Dar nu vreau să țin o prezentare lungă, dau cuvântul copreședintei Miria. Mulțumesc, domnule președinte, voi vorbi în limba maternă, în finlandeză. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät kollegat. Stimați colegi, stimați oaspeți, este o plăcere pentru mine să deschid uh, această uh, dezbatere comună împreună cu colegii din Comisia pentru Comerț și mă bucur că domnul Mucișachi Tui secretar general al UNCTAD poate să participe la această dezbatere. Adesea, statele mai puțin dezvoltate nu dispun de posibilitatea de a-și valorifica resursele proprii, astfel încât să beneficieze de o valoare adăugată. Domnul doctor Chituiu a afirmat în repetate rânduri, comerțul internațional poate să contribuie la atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă, dar uh, trebuie ca nimeni să nu fie lăsat în urmă și din acest punct de vedere trebuie create condiții echitabile pentru comerț comerțul mondial a îmbunătățit nivelul uh, de viață pe plan internațional, dar uh, sărăcia în continuare uh, continuă să existe și trebuie create condiții pentru țările în curs de dezvoltare de eradicare a sărăciei prin politici naționale corecte. Se află o mare provocare în fața noastră. Cum putem promova comerțul uh, având și garanția că nu se fac Uh, compromisuri nefericite și că se ajunge la schimbări care să fie benefice pentru toată lumea și dezvoltarea durabilă să fie în beneficiul tuturor și pretutindeni. Trebuie să existe, sigur, și sisteme uh, preferențiale, dar uh, eu cred că Uniunea Europeană dispune de modalități echitabile, pentru că aranjamentele SGP în clipa de față, încheiate pe plan bilateral, au putut să stimuleze comerțul. Sunt instrumente, sistemul SGP eh, este un instrument care să permită țărilor mai puțin dezvoltate să eh, aibă acces la piețele Uniunii Europene. Pe de altă parte, de statele partenere trebuie să respecte prevederile tratatelor internaționale în ce privește drepturile omului, drepturile muncii, protecția mediului înconjurător și uh, modalitățile de bună guvernanță. Va trebui să ne angajăm în continuare în această dezbatere, să conlucrăm cu Comisia și să configurăm uh, comerțul global Um, pe baze echitabile. Acestea fiind zise, um, aștept cu interes uh, informațiile legate de raportul um, pentru anul 2018 elaborat la nivelul UNCTAD. Domnul Chitui, aveți cuvântul. Mulțumesc uh, tuturor uh, cer scuze pentru întârziere. Cu permisiunea dumneavoastră, stimați copreședinți, aș merge dincolo de concluziile uh, raportului pentru 2018 uh, pentru uh, a atinge și alte aspecte, cum ar fi coerența între politica de dezvoltare și politica comercială, provocările pe care noile uh, schimbări tehnologice le ridică în fața noastră și uh, modul în care putem acționa pe viitor. Sigur că mă voi referi și la unele aspecte fundamentale în ce privește raportul pentru 2018. Uh, există 3-4 concluzii esențiale. Dincolo de monitorizarea fragilității, uh, redresării uh, economice globale după criza din 2008, trebuie să vedem cum se produce această redresare. Sunt simptome soft de redresare. Pe, la alt nivel, trebuie să vedem care sunt provocările și oportunitățile unei economii digitale. Înainte de toate, așa cum au demonstrat și alte studii, redresarea uh, economică pe plan global în ultimii 10 ani este una fragilă. câteva uh, din uh, rezultatele pozitive în urma uh, crizei s-au datorat unor acțiuni multilaterale. Dar există și tensiuni care pot fi simptomele unor probleme și care descurajează acțiunea colectivă în ce privește aceste fragilități globale. În perioada post-criză, unele schimbări fundamentale care urmează să creeze un regim durabil de redresare nu au fost implementate suficient de bine. Există reglementări încă inadecvate într-o perioadă care a fost marcată de uh, globalizare Uh, și de aici uh, problemele globale și uh, sociale și economice care decurg din globalizare încă nu și-au găsit o rezolvare completă. Ce s-a întâmplat? A fost o producție globală masivă, dar redistribuirea um, veniturilor nu s-a produs corect. Comerțul a jucat un rol important, dar uh, până la urmă uh, politicile nu au reușit să rezolve toate problemele și ca atare oamenii și-au pierdut încrederea în factorul politic, mai ales în democrațiile fragile. Deci, iată, leadershipul politic a eșuat în a crea un sentiment de încredere la nivelul populației. Ca atare, trebuie să fie într-un fel contracarate tendințele anti-establishment care se fac simțite în prezent. Este un fenomen cu care ne confruntăm și uh, Asta este problema până la urmă, diferența între discursul politic și uh, fenomenele de globalizare care creează neîncredere. În ce privește uh, provocările cu care se află uh, confruntată organizația mondială uh, decurge de uh, modul tradițional în care se practică mm, comerțul. Pentru că în manieră tradițională, comerțul însemna că o țară produce bunuri pe care le vinde altei țări. Dar să ne gândim că uh, revoluțiile tehnologice și mai ales uh, comerțul maritim prin containere uh, a dus la procese de producție la care participă mai multe state și apar dificultăți în comparație cu uh, formula inițială. Dacă ne gândim la producția unui iPhone, um, știm că în clipa de față America negociază cu China. Um, există diverse tipuri de provocări pe care inclusiv um, formulele e-commerce le uh, creează în clipa de față. Există o dinamică globală a producției uh, denaționalizată. Iar în ce privește uh, pașapoartele multinaționale, să ne gândim acum că nu mai există neapărat produse care să poarte emblema națională. Um, a unei companii. Există marile uh, multinaționale care investesc uh, și în uh, activități ale filialelor cu reședință în alte state față de compania mamă. Și există după aceea probleme de buyback Acestea sunt tipuri de dinamică care schimbă modelul uh, de uh, producător și cumpărător. Deci trebuie să găsim sisteme care să fie adecvate modului în care se produc schimburile comerciale în clipa de față. Am uh, asistat la uh, venituri uh, masive uh, de o parte și la uh, salarii care rămân la nivelul precedent. Deci, asta înseamnă că există o expansiune a profitului, dar la nivelul consumatorului nu există uh, aceeași putere de uh, cumpărare, aceeași creștere a puterii de uh, cumpărare. Dacă îmi dați voie să mă refer pe scurt și la provocările viitoare, uh, datorate economiei digitale. Am publicat rezultatele unei monitorizări a mișcării mărfurilor pe plan global din 2017 până la finele anului 2018. Statisticile preliminare sugerează două curente diferite. Pe plan global a existat un volum mai mare al exportului decât oricând înainte. Dar cum explici că această creștere a exportului uh, nu a fost uh, unul echilibrat. Să ne gândim uh, că exportatori chinezi au format stocuri de marfă în Statele Unite înainte de impunerea unor bariere tarifare. Acestea fiind zise, cei care au cei mai, cel mai mult de pierdut în lumea comercială sunt cei din uh, zona ASEAN, Corea de Sud și Japonia. Care este motivul? Pentru că una dintre cele mai mari țări cu cooperare intensă a um, început să facă tot, absolut tot lanțul de producție în China. Cu alte cuvinte, țările din vecinătate sunt afectate imediat, mai ales în domeniul uh, tehnologic, pentru că lanțul tehnologic s-a scurtat foarte mult. Și au apărut, bineînțeles, și fricțiuni legate de tarifele Apoi, Statele Unite și China au avut foarte mult de pierdut. Cel mai mare beneficiar al comerțului din ultima vreme este Uniunea Europeană. Pe locul 2, Brazilia și India. Și asta se înțelege, pentru că bunurile pe care China vrea să le importe din, China, din Statele Unite, de fapt, cel mai bine ar fi să vină din Uniunea Europeană. Deci, cei mai mari beneficiari, beneficiari mă rog, măcar pe termen scurt, Argentina și Brazilia, și asta pentru că a crescut foarte mult exportul de soia către China. Dacă ne preocupă chestiunea concentrării puterii în mâinile unor foarte mari companii la nivel mondial, trebuie să spun că această tendință uh, se accentuează în domeniul economiei digitale. Și asta, în primul rând, din, uh, cazul, din, din cauza um, uh, ritmului în care se dezvoltă platformele comerciale electronice. Și, în al doilea rând, faptul că bogăția la nivelul companiilor digitale este foarte concentrată. De altfel, aceasta merge mână în mână cu extinderea forței de muncă. Deci, iată, diferite niveluri de concentrare. Spre exemplu, în primele 25 de multinaționale la nivel mondial, mai ales în domeniul uh, economiei digitale. 13 sunt americane, 3 europene, 3 chineze, 4 din restul Asiei și una din Africa. Dar chiar și aceasta, media bogăției în, în, pentru cel din America 1 miliard, China 2 miliarde, celelalte state uh, uh, state um, asiatice 69 de miliarde, um, Africa 60. E clar, viitorul este unul digital, dar pentru a evita să facem aceleași greșeli pe care le-am făcut în trecut, trebuie să ne ocupăm de un uh, retur pe investiție corect. Acest uh, retur pe investiție fiind scăzut, se consideră că economia digitală este una uh, că nu e o economie bună și că nu face decât să crească decalajele. Nu, problema este că există o dereglementare. Dar Europa a demonstrat la un leadership la nivel global mai ales în ceea ce privește giganții um, lumii digitale, dar mai mult este lider global în ceea ce privește bunele practici pentru a găsi echilibrul între uh, date cu caracter personal, transferurile la nivel global al acestora și integrare globală și asta trecând prin uh, respectul acordat drepturilor consumatorilor. Provocările și posibilitățile sunt uriașe și acestea se vor uh, regăsi la temelia noului multilateralism pentru că imperativele economiei uh, digitale și a noii bogății fără o distribuție corectă trebuie să-și găsească un răspuns pe măsură. Vă mulțumesc. Avem ceva timp la dispoziție pentru discuții. Dau cuvântul membrilor. Maria Arena fiind prima. Euh, Vă mulțumesc. Recunosc că eu sunt o mare adeptă a rapoartelor UNCTAD. Mi se pare că în aceste documente se regăsesc informații care ar trebui să ne intereseze pe toți noi responsabilii politici și să ne dea de gândit. Eu consider într-adevăr că comerțul este un instrument care poate ajuta la dezvoltare, fără îndoială, dar cu o mare condiție. Și anume ca lucrurile să fie văzute pe termen uh, mediu și lung și nici de cum pe termen scurt. Cu alte cuvinte, acel comerț care îi îmbogățește doar pe unii și care duce la crearea unui sistem al rentelor. Ori, din păcate, acesta este sistemul în care trăim astăzi. Citesc datele din raport și se vede că comerțul, așa cum este practicat el astăzi, cu modelele actuale, consolidează principiul rentelor cu, și se constată o ultraconcentrare la nivelul multinaționalelor, la nivel mondial. De asemenea, comerțul consolidează rentele prin speculă, mai ales pe chestiuni legate de proprietatea intelectuală și schimburile financiare de asemenea, consolidează acest lucru prin sistemele de um, protecție specifică pentru investitori de tip ASDS, soluționarea litigiilor între investitor și stat și apoi și prin crearea unor inegalități flagrante la nivel mondial. Înțelegeți uh, ce am poziția pe care o am de patru ani încoace în acest Parlament și anume nu, de a nu încerca să combat comerțul în sine, ci comerțul așa cum este practicat el astăzi în acordurile comerciale actuale. Eu vă recunosc sincer că rapoartele UNCTAD sunt un fel de biblie a mea în cadrul activității mele de la Comisia INTA. În cadrul hipermondializării, ă, globalizării, e clar că marile profituri sunt captate într-o proporție covârșitoare de către multinaționale și tocmai de aceea noi am subliniat rolul IMM-urilor în cadrul acordurilor comerciale și am insistat pe acest lucru. De asemenea, ne-am aplecat cu mare atenție asupra capitolului legat de dezvoltare durabilă, capitol care ia în calcul ă, normele de mediu și normele sociale. Pentru că dacă vrem să combatem inegalitățile, le vom uh, combate tocmai prin această prismă. Comerțul, dacă a reușit să ducă la îmbogățirea uriașă a anumitor zone ale lumii, a fost fie generat, fie, fie a generat, uh, fie a fost consolidat de inegalități. Astăzi, uh, mare parte din populație simte că acordurile comerciale sunt uh, nedrepte, mai ales vis-a-vis -vis de anumite categorii. Comerțul duce la crearea de bogății și statul nu are decât să facă redistribuirea acestor bogății. Dar Problema este că bogățile acestea sunt uh, create de niște grupuri care eludează întru totul impozitele, drept pentru care statul nu mai are ce să facă. Raportul dumneavoastră ne încurajează să folosim instrumentele, uh, acordurile comerciale drept niște instrumente ce ar trebui revizuite, revizuite pentru a combate evaziunea și eludarea fiscală, uh, care să garanteze respectarea drepturilor și, așa cum spunem de patru ani încoace în comisia noastră, din păcate, de liberal și conservatori, acest mesaj nu este ascultat. Doamna Hoibach. Ja, herzlichen Dank, herzlichen Dank. Mulțumesc. Mulțumim pentru prezentarea dumneavoastră. Eu am uh, o senzație asemănătoare cu cea a Mariei Arena. Într-adevăr, sunt într totul de acord cu analiza dumneavoastră. Este într-adevăr uh, o operă pe care putem să ne mm, bazăm întotdeauna atunci când vorbim despre comerț. Însă vreau să mă refer la ultimul punct pe care l-ați abordat și anume digitalizarea. Iar în ceea ce privește digitalizarea, este vorba despre deținătorul datelor. Unde sunt ele concentrate? Pe, în puține locuri de pe lumea asta? Și în felul acesta putem să obținem un, o suprafață suverană a datelor. Și dacă este să lăsăm datele în proprietatea celor uh, unde se găsesc, atunci aș vrea să știu cum uh, apreciați uh, negocierile care vor avea loc cu privire la comerțul electronic în cadrul OMC. Deci, uh, ce puteți să spuneți cu privire la acest lucru? Apoi uh, avem problema referitoare la date care uh, rămân sub controlul autorităților locale sau regionale. Sunt uh, zone în lumea aceasta care doresc uh, mai multă democrație, dar se spune și despre altele unde nu există o democrație atât de bună și unde aceste date sunt folosite nu numai pentru a uh, promova economia regională, ci și pentru a face presiune asupra oamenilor și pentru a îi spiona pe oameni până la urmă, aș putea să spun lucrurilor pe nume. Și aceasta este o întrebare pe care ne o punem. Cum obținem uh, libertatea internetului pe de o parte, cum o asigurăm pe aceasta, dar pe de altă parte cum uh, facem astfel încât um, acestea să nu fie folosite împotriva populației? Aceasta este o întrebare importantă. Și ultima întrebare pe care doream să o adresez, v-ați referit la dezechilibrul care există. Un dezechilibru uh, care există între state diferite, deci lumea din vest și țările în curs de dezvoltare, dar și în cadrul nivelul societăților se observă anumite dezechilibre, chiar și aici, în uh, lumea din vest. Și aș vrea să știu cum apreciați dumneavoastră lucrurile în această privință. Pentru că aș vrea să știu care este părerea dumneavoastră despre datoria de a își asuma răspundere în acest sens um, din partea companiilor. Uh, fie că este vorba despre um, o responsabilitate socială, de mediu, o uh, protecția mediului, uh, schimbări climatice, considerați că este suficient uh, dacă rămânem la un nivel al um, voluntariatului în acest context? Aș vrea să știu ce se discută din punctul dumneavoastră de vedere în acest sens. Mulțumesc. Helmut Scholz. Vă mulțumesc, domnule președinte, și eu țin să vă urez bun venit uh, domnule Chitui, am avut uh, ocazia de a vizita un TAD uh, la Nairobi. Am avut și diferite dezbateri. Aș avea două, trei întrebări. Când vorbiți de nevoia de noi provocări în domeniul reglementare, în ceea ce privește platformele digitale cu precădere, mai ales uh, de anumite firme. Apoi ați vorbit despre anticoncurență și un uh, comportament anticoncurențial din partea anumitor companii. Atunci când vorbiți despre de stimulente, ei bine, acestea de multe ori Uh, duc la o fragilizare a anumitor sisteme economice. Întrebarea mea este următoarea. Cum credeți că incapacitățile sistemului uh, global actual și noile structuri liberale se pot, uh, pot răspunde, de fapt, acestor mari decalaje la nivel mondial? mă întreb dacă statele chiar încă mai pot să dea formă activității acestor firme. Apoi, ați vorbit despre asimetrii în ceea ce privește piețele vorbi despre uh, piețe digitale și așa mai departe. Toate acestea apar în raportul dumneavoastră. Și propuneți și niște strategii concrete pentru lumea digitală, cum ar fi ca firmele mari responsabile cu concentrarea pe piață să fie văzute drept companii de interes public și acestea să Mă întreb dacă nu avem un exemplu istoric la finele secolului uh, trecut în Statele Unite în această privință. Intervenția guvernului în domeniul digital ar putea oare să rezolve chestiunea încrederii despre care vorbeați mai devreme și cea a concentrării puterii în mâinile doar a câtorva persoane? Vă mulțumesc! Paulin. Mulțumesc! Vă mulțumesc pentru prezentarea dumneavoastră. A fost foarte interesantă și în același timp utilă. Vă adresez o întrebare pentru că și Comisia vorbește despre comerț pentru toată lumea, dar uh, beneficiile nu ajung la toată lumea, lucru care a rezultat și din prezentarea dumneavoastră. Cei bogați devin mai bogați, cei săraci sărăcesc și mai mult. Și nu putem să continuăm așa, trebuie să tragem concluziile și să acționăm. Și dacă este să vedem uh, acordurile uh, comerciale care au fost încheiate în ultima vreme, am impresia că nu mergem pe calea cea bună. Acordurile comerciale sunt tot mai complexe, au un capitol care vizează durabilitatea, sunt uh, mai mari pentru că discutăm despre combaterea corupției, drepturile omului, de asemenea de egalitate de gen, combaterea uh, problemelor de fiscalitate, drepturile angajaților și așa mai departe. Dar uh, pornind de la premisa că și partenerul nostru uh, comercial face același lucru și procedează la fel cum procedăm noi în Europa. Ce părere aveți dacă am uh, legat toate aceste lucruri de sancțiuni, dacă am solicitat sancțiuni la încălcarea dispozițiilor. Credeți că aceasta ar fi o soluție? Am putea astfel să obținem îmbunătățiri uh, în uh, relația cu partenerii noștri contractuali? De asemenea, mi se pare foarte interesant că întotdeauna marile concerne sunt cele care au de câștigat și aș vrea să știu cum am putea să consolidăm uh, companiile mijlocii, pentru că totul se digitalizează, iar la un moment dat uh, aceste companii nu vor mai avea nevoie de ajutor. Aș vrea să știu ce putem să facem astfel încât ele să poată fi implicate și să nu fie marginalizate. Mulțumesc! Bine. Ja, dank u wel, voorzitter. En dank u wel ook voor uw komst, dokter Kitui. Ik ben heel blij. Mulțumesc, uh, domnule președinte, mulțumesc dumneavoastră că v-ați alăturat nouă. Eu uh, sunt foarte bucuros că am ascultat acest raport pentru că ne-a oferit niște date interesante. Sper că putem să ne referim la marea diferență între UNCTAD și Uniunea Europeană. Trebuie să analizăm nu atât relațiile comerciale, cât uh, evoluțiile care au avut loc. UNCTAD ne reamintește că lucrurile depășesc uh, interesul cetățenilor și al angajaților și că trebuie să gândim mai departe și uh, Poate că nu sunt suficienți colegi în sală, dar cu siguranță sunt unii care uh, vor urmări emisiunea ulterior, pentru că ea este transmisă și înregistrată pe internet. În uh, lumea digitală sunt câteva reguli, însă fiind puține, acestea sunt sensibile la uh, natura uh, marilor contracte de cooperare. Câteva întrebări acum. În primul rând, cum putem, la nivelul Uniunii Europene, să ne asigurăm că datele noastre personale sunt uh, protejate corespunzător. În al doilea rând, avem nevoie de un uh, spațiu de manevră și uh, mi-ar plăcea să știu că există deschidere, însă în China se poate observa cum funcționează lucrurile. Cele mai uh, sărace state nu beneficiază și nu sunt exploatate de marile companii IT și aș vrea să știu cum putem să ne asigurăm astfel încât putem să, să putem să dezvoltăm infrastructura și să dezvoltăm acest domeniu mai departe. De asemenea, puteți să ne spuneți ceva și cu privire la crowdworking, un concept care devine tot mai important uh, în contextul platformelor digitale. Nu a sosit momentul ca prin intermediul UNCTAD uh, să continuăm să evoluăm pe această direcție uh, și mai ales în ceea ce privește comerțul multilateral, pentru că există foruri de conducere ale Națiunilor Unite care poate ar avea, ar fi interesați în această direcție. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule Chidui, că sunteți alături de noi. Uh, titlul acestui raport uh, spune totul. Până la urmă vorbim despre uh, puterea platformelor și despre himera comerțului electronic. Speram că este foarte important să ascultăm toate aceste lucruri și uh, dezbaterea este una importantă și îmi pare rău că prezența nu este mai numeroasă. Am câteva întrebări. La pagina 96 din uh, raport se face referire la faptul că uh, țările trebuie să fie precaute atunci când uh, vorbesc despre uh, tehnologie digitale, date electronice, pentru că încă nu se înțelege foarte bine care sunt implicațiile pe care le pot avea aceste tehnologii pe viitor. Așa încât se poate ca pe viitor uh, țările care uh, utilizează prea mult această tehnologie să o regrete pe viitor. Există și uh, acordul încheiat cu Marrakeșul și cu consecințele nefaste care au existat în relația cu anumite state. Și prima mea întrebare este care sunt implicațiile pe care le are acest anunț pe care îl face UNCTAD în contextul următoarei reforme a OMC. Și cea de-a doua întrebare, citesc textual fraze din raport, aici se spune că comerțul Spațiul liber a demonstrat că este o foaie de parcurs ideologică importantă care a redus uh, spațiul de dezvoltare uh, și chiar dacă uh, și a ajutat uh, întreprinderile mici și mijlocii. Propuneți dumneavoastră aici să se prezinte trei priorități de acțiune în contextul uh, acestor uh, acorduri. Să se Um, facă o legătură între um, salarii și activitatea prestată, de asemenea să se elimine um, exploatarea și uh, țările care sunt în dezvoltare să își poată gestiona propriul spațiu politic, deci să se investească pe această direcție. Dumneavoastră, în calitate de director general al UNCTAD, uh, cred că sunteți cel mai potrivit uh, să îmi răspundeți la aceste întrebări. Aș vrea să știu care este părerea dumneavoastră și, de asemenea, cum vi se par acordurile comerciale pe care le-am negociat, mai ales în acest ultim mandat, noi în calitate de Uniune Europeană. Spun acest lucru pentru că în această dimineață comisia noastră a adoptat, respectiv a reinițiat uh, uh discuțiile cu privire la TTIP și mi se pare că mergem pe același drum și aș vrea să știu dacă dumneavoastră considerați că acest model de comerț liber pe care îl propunem noi ca Uniune Europeană și pe care îl impunem în lume, ă, dacă este cel corect sau dacă există și alte drumuri care se ducă la și mai mult dezechilibru în lume. Și până la urmă, care este sfatul dumneavoastră? Ce schimbare ar trebui să facem? Ja, recht herzlichen Dank. Uh, Möchte mich auch beziehen, was meine Kollegin Graswender Heinz gesagt hat. Mulțumesc. Äh, aș vrea să mă refer și eu la ce a spus colega noastră. Ce putem să facem astfel încât să susținem și să promovăm IMM-urile și uh, mai ales afacerile de familie, care joacă un rol foarte important în aceste exploatații de familie. Uh, femeile sunt cele care cel mai adesea se asigură că bunăstarea în familie este păstrată. De asemenea, toate aceste lucruri au două fețe. Pe de o parte, este că se poate declar că atunci când producem mai mult decât ceea ce avem nevoie și surplusul poate fi vândut, atunci veniturile cresc și, de asemenea, și bunăstarea și, și puterea de cumpărare. Aceasta este una dintre fețele medaliei. Cealaltă parte este că familiile doresc să achiziționeze la prețuri cât mai mici, pentru că cu cât plătesc mai puțin, cu atât le crește puterea de cumpărare. Deci, pe de o parte, um, este important să avem uh, produse ieftine pe care le obținem prin import, dar apoi veniturile din export practic dublează, dublează puterea de cumpărare. Și acesta este de fapt și baza uh, OMC, deci partea aceea la care se referă Aid for Trade. Și în acest domeniu este bine să sprijinim lucrătorii astfel încât uh, să beneficieze de programe de formare bune și să poată oferi produse corespunzătoare care să fie achiziționate în afara țării. Întrebarea mea se referă mai ales la obiectivele de dezvoltare durabilă. La numărul 2 este vorba despre um, Uh, durabilitate, agricultură și uh, hrană uh, și alimente durabile și aș vrea să știu cum putem să facem această agricultură astfel încât um, să fie rentabilă. De asemenea, Aș vrea să mă refer la apă, prelucrarea acesteia, procesarea, uh, evacuarea deșeurilor. Toate aceste lucruri sunt foarte importante pentru că de ele depinde calitatea vieții oamenilor și în uh, mediul rural și în mediul urban. Vă puteți imagina că prin aceste programe am putea să uh, stabilim noi priorități și mai ales în zonele rurale, în structurile mai mici, să reușim să promovăm IMM-urile și afacerile de familie? Mulțumesc! Domnul Schuster, voi fi cât se poate de succint. Uh, mulțumim mult pentru uh, prezentarea dumneavoastră, mi s-a părut foarte interesantă. De asemenea, uh, în final v-ați referit la noul multilateralism. Aș vrea să știu care sunt punctele de reper la care vă refereați, uh, unde se poate investi, pentru că tot ceea ce observ în uh, moment, pe moment, uh, de fapt, este opusul. Există o confruntare clară, un conflict, de fapt, la nivel comercial între Statele Unite și China, iar în Europa se vorbește mult despre multilateralism, însă, în esență, încheie acorduri bilaterale care nu prea vin în întâmpinarea acestui multilateralism de care vorbeați. Ați vorbit și noastră de țări țările importante uh, și de cele în curs de dezvoltare, dar nici ele nu prea sunt protagonistele multilateralismului. Așadar, unde credeți că putem să mai investim astfel încât să se dezvolte lucrurile pe uh, direcția cea bună? Thank you, thank you very much. Madeleine, mulțumesc foarte mult, domnule președinte, mulțumim, uh, domnule Chitui, pentru prezența dumneavoastră alături de noi. Voi reacționa pe scurt la raportul în sine. Și nu va fi o surpriză ceea ce vă spun, pentru că am uh, precizat același lucru și la Geneva. Aș vrea să apreciez uh, expertiva și, uh, expertiza și eforturile de dezvoltare ale UNAC, UNC, UNCTAD, mai ales în ceea ce privește analiza politicilor și cooperarea, precum și programele din uh, țările mai puțin dezvoltate. Uh, doream să subliniez încă o dată îngrijorările pe care le-am exprimat și la Geneva în octombrie și chiar și la uh, ședința executivă privind din această lună de la începutul acesteia. Este foarte important să se definească domeniul de aplicare și um, să se precizeze uh, care a fost dinamica de dezvoltare uh, de după cel de-al doilea război mondial um, în, și ulterior în timp, până s-a ajuns la evoluție din 2018. Au fost câteva comentarii specifice, uh, mai ales în ceea ce privește dezvoltarea economică din uh, lumea digitală. Raportul conține câteva referiri critice la um, munca privind um, aspectele uh, digitale, uh, recomandările OMC, câțiva pași care au fost uh, recomandați și um, referirea la acordurile internaționale. În al doilea rând, raportul nu este suficient de echilibrat din punctul nostru de vedere, pentru că se pune mult prea mult accentul pe anumite amenințări și nu se dau suficiente exemple pozitive referitor la modul în care tehnologia pozitivă îi ajută pe cetățenii noștri. Acest lucru ne lipsește. Uh, din păcate, nu este pentru prima dată când observăm uh, un raport care are o formulare provocatoare într-o oarecare măsură și care nu este suficient de parțial. Solicităm UNCTAD să își revizuiască publicațiile interne astfel încât să asigure acuratețea informațiilor, celor mai, cea mai bună acuratețe a, a informațiilor transmise și, de asemenea, să existe coerență între conținutul rapoartelor și uh, prezentarea de ansamblu cu privire la acestea. Îmi cer scuze pentru nota critică um, și tonul uh, în care m-am referit. Sunt convinsă că recunoașteți uh, cuvintele mele pentru că nu este prima dată când le exprim, dar a fost necesar să fac acest lucru. Mulțumesc! Okay, thank you very much. Uh... Mulțumesc foarte mult. Uh, în legătură cu ultima observație, da, știu despre ce vorbiți. Am condus o organizație cu cinci subsecțiuni, aproximativ 10 studii anuale au fost publicate și am și un raport anual privind economia digitală pe care o publicăm uh, în ultimii ani și este cea mai importantă publicație. Noi suntem o instituție importantă în cadrul organismelor ONU care ajută țările în curs de dezvoltare. Noi uh, elaborăm și studii uh, care pun diagnos, un diagnostic în legătură cu situația din uh, țările în curs de dezvoltare pentru a putea furniza asistența uh, necesară, adecvată, reglementări privind proprietatea, uh, păstrarea uh, dreptului la confidențialitate, Raportul meu privind comerțul și dezvoltare este un fel de critică macroeconomică a unei stări de fapt, nu este o uh, strategie în legătură cu modul în care ar trebui acționat pe viitor. Deci, uh, Sigur că ne gândim la importanța economiei digitale, dar uh, noi mai mult decât alții poate încercăm să uh, stabilim uh, relații sănătoase bazate pe economia digitală. Iar în legătură cu afirmația că uh, că ar trebui să fim precauți în ce privește negocierea unor relații comerciale uh, pe bază de e-commerce în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului. Știți că eu pot să ofer pregătire profesională pentru negociatorii de la Geneva privind uh, e-commerce. Pentru că uh, nu este o uh, boală care nu are vindecare. Există modalități de tratament adecvat. Deci, Trebuie să ne gândim în ce privește platformele cu care uh, conlucrăm uh, cum putem îmbogăți uh, discuția dacă Organizația Mondială a Comerțului este pregătită să se implice în formula e-commerce. În ce privește alte observații făcute de dumneavoastră? Se vorbește despre reforma um, în relațiile comerciale și despre o reformare a OMC-ului. Da, reforma este necesară, dar există atâtea diferențe între state în ce privește modul în care se implică în relațiile comerciale. Noi trebuie să ne gândim la mandatul pe care l-am primit la Doha eh, pentru a ne implica în reformare iar viziunile sunt foarte diferite. Este ne vorba despre o reformă a eh, modalității de producție și comercializare a bunurilor, de, despre o reformă a tarifelor. Există multe state care nu mai apără ideea de multilateralism pentru că uh, preferă negocierile uh, bilaterale sau plurilaterale. Deci există uh, o lipsă de încredere în procesele multilaterale. Trebuie să ne gândim că nu este o problemă specifică a zilelor noastre. Trebuie să identificăm punctele slabe pentru a avea o reformă adecvată. OMG-ul este un copil al tratatului de la Havana. Trebuie să existe o um, metodologie echitabilă de a acorda asistență corectă statelor în curs de dezvoltare. Trebuie să existe o eră de aur în a stimula încrederea în producție care poate să ducă la prosperitate pentru toți. Și nu trebuie să sacrificăm până la urmă credibilitatea. Este adevărat că uh, există uh, provocări din partea big data și uh, Uh, biometrie care pot să furnizeze prea multe detalii uh, despre cetățeni. Trebuie să stabilim niște standarde bazate pe valori. Intervențiile guvernamentale sunt diferite în funcție de capacitățile fiecărui guvern. Știm ce s-a întâmplat și în ultimele săptămâni. Președinta îl uh, întrerupe pe orator, uh, semnalându-i faptul că timpul intervenției este limitat. Există, spuneam, multe observații critice, uh, dar trebuie să vedem cum trimitem mesaje Uh, sănătoase care să fie uh, credibile și utile. Mulțumesc colegilor noștri și uh, domnului Chitoi, invitatul nostru special. Și mulțumesc pentru întrebările foarte interesante pe care le-ați adresat domnului Chitui. Pentru a încheia această parte a întâlnirii, să ne gândim la rolul pe care Uniunea Europeană îl joacă în promovarea unui comerț durabil, transparent, deschis, inclusiv, iar uh, în ce privește uh, distribuția profitului trebuie să fie una echitabilă. Domnul uh, Chitui a subliniat rolul digitalizării, de asemenea mulți colegi au intervenit uh, în legătură cu acest aspect va trebui să mai continuăm dezbaterea și pe viitor pe această temă. Mulțumim tuturor, vă mulțumesc domnule Chitui.